Cari colleghi, vi ricordo... Bună ziua, dragi colegi! Vreau să vă reamintesc că ședința noastră este transmisă pe internet pe pagina web a Parlamentului European. Începem cu ordinea de zi. Pe 21 ați primit ordinea de zi a acestei ședințe. Dacă nu sunt obiecții, considerăm că ordinea de zi este adoptată. În urma măsurilor care au fost luate de mai multe state membre pentru a limita epidemia de COVID, unii interpreți nu sunt disponibili. În consecință, de dimineață avem uh, interpretare pentru franceză, germană, italiană, neerlandeză, spaniolă, portugheză, finlandeză, maghiară, polonă și română. După amiază vom avea interpretare doar din franceză, germană, italiană, neerlandeză, engleză și spaniolă. Interpreții vă roagă să uh, urmăriți și să respectați toate indicațiile trimise de secretariat. Intervențiile care se fac doar prin telefon sau fără imagine nu vor putea fi interpretate. Vă rugăm să vorbiți în propria dumneavoastră limbă maternă și uh, doar în limbile în care este prevăzută interpretarea. Și vă rugăm să nu folosiți uh, uh, un text scris pe care să-l citiți, ci să vorbiți cât mai natural cu putință. Și interpreții vă mulțumesc anticipat. Vă înștiințez că în urma ultimei ședințe a conferinței președinților s-a întrerupt prezența fizică a tuturor uh, deputaților. Toate reuniunile grupurilor politice sau ale comisiilor nu se pot ține decât uh, în formatul de la distanță. Doar pentru triloguri este acceptată prezența fizică. Uh, cu ocazia plenarei precedente s-au văzut deja că erau posibile intervențiile deputaților de la distanță. Sunt măsuri eh, care trebuie neapărat eh, adoptate știind că suntem în plin al doilea val de epidemie eh, COVID-19. Doar serviciile indispensabile pot să fie prezente. Toată lumea trebuie să poarte masca și să mențină distanțarea socială în oricare loc din Parlament, chiar și în timpul ședințelor comisiilor. Ca să interveniți de la distanță, trebuie să um, apăsați pe uh, butonul speak. Când uh, primiți uh, lumina galbenă, înseamnă că o să vi se dea cuvântul și atunci când vi se dă cuvântul, butonul speak va deveni albastru și trebuie să așteptați 3 secunde ca să puteți să fiți conectați. Dacă butonul a devenit roșu, puteți în sfârșit să începeți intervenția. Vă amintesc că mâine împreună cu Comisia uh, Jurii vom avea această audiere a uh, Comisarului de Justiție Didier Reinders. Vom începe la 13.45 și vom încheia la 15.45 și apoi vom continua de la 17.45 până la 18.45. Va participa și mediatorul european și mai mulți reprezentanți ai asociațiilor. Vă invit să participați în număr mare la această audiere Va fi un moment în care vom putea să reflectăm cu toți actorii implicați ca să vedem cum putem să simplificăm și să consolidăm drepturile cetățenilor europeni, valorile comune, participarea cetățenilor la procesul democratic. Este de asemenea important, din punctul meu de vedere, ca cu ocazia acestei audieri să vorbim și despre situația legată de COVID, atât uh, în ceea ce privește răspunsurile pe care trebuie să le dăm cetățenilor, cât și uh, știind că această pandemie a demonstrat că Europa este fragilă. Este de datoria noastră să luăm toate măsurile ca să oprim această criză sanitară și economică care riscă să aibă consecințe dezastroase pentru cetățeni și familiile lor. Și de asemenea vreau să amintesc că cooperarea la nivel european trebuie să fie mereu mai puternică, să avem mai multă coeziune, mai multă solidaritate, nu doar declarații politice, ci să existe și o adevărată coordonare la nivel tehnic. Trecem la următorul punct. Am plăcerea să vă înștiințez că uh, Comisia pentru Bugete, cu ocazia votului privind bugetul UE pentru 2021, care a avut loc pe 14 octombrie, a adoptat două din cele trei proiecte pilot pe care le-a supus uh, Comisia AFCO. Cele două proiecte pilot care au fost adoptate sunt Bele, cum poți să construiești Europa cu entitățile locale, autor Domenecul Izdeveza, un buget de 800.000 de euro pentru creditele de angajament și 400.000 de euro pentru creditele de plăți. Felicitări colegului. Uh, adunările temporare, uh, temporare ale cetățenilor, uh, a transforma un consens al societății într-un mod de acțiune pentru a stabili bune practici, pentru a implica pe cetățeni în viața publică a Uniunii Europene, autor Pascal Durand 2 milioane de euro pentru credite de angajament și 1 milion de euro pentru credite de plăți. Felicitări pentru Pascal. În plus, mai multe amendamente pe care le-a depus AFCO au fost adoptate. Creșterea semnificativă a finanțării programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, în conform conformitate cu poziția Parlamentului European, amendament bugetar A și solicitarea de a adăuga o referință la nevoia de a finanța conferința privind viitorul Europei din liniile bugetare consacrate serviciilor de comunicare executive și uh, de întreprinderi și comunicarea pentru cetățeni. Amendamentul bugetar B și D. Amendamentele bugetare vor fi adoptate cu ocazia viitoarei sesiune plenare din noiembrie. Amendamentele bugetare care au fost respinse pot în continuare să fie prezentate la plenară uh, până um, pe 4 noiembrie la orele uh, prânzului, în cazul în care o comisie sau un grup politic sau cel puțin 36 de membri fac această cerere. Dar având în vedere rezultatele pe care le-am uh, obținut, și pentru că nu a primit niciun fel de solicitare pentru a prezenta noi amendamente, cred că comisia este satisfăcută și nu dorește să reprezinte aceste amendamente. Dar bineînțeles că 36 de deputați sau oricare grup politic este liber să o facă. După cum știți, astăzi avem cel puțin 300 de amendamente de votat și pentru a facilita numărătoarea voturilor ar fi foarte bine dacă ați putea să folosiți sistemul iVot, așa cum uh, există deja știți foarte bine pentru politicile interne ale Uniunii Europene. Trecem acum la comunicările în ceea ce privește deciziile coordonatorilor. S-a hotărât elaborarea șapte documente de lucru în vederea pregătirii conferinței pentru viitorul Europei. Primul, democratizarea Uniunii Europene îmbunătățirea uh, uh, răspunderea, transparenței, a capacității și de reacție a instituțiilor Uniunii Europene. Acest document de lucru a fost alocat PPE. Cel de-al doilea, reforme instituționale, având în vedere criza de COVID și viitoare uh, crize, o uniune sănătoasă și noi nevoi sociale pentru pregătirea crizei. Acest document va fi pregătit de vers în colaborare cu GUE, cel de treilea document, încurajarea dialogului între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și Regionale pentru a consolida democrația în vederea conferinței primii viitorul Europei a fost alocat pe ul cel de-al patrulea, principiile de subsidiaritate și proporționalitate. Documentul a fost alocat ECR, metoda comunitară și interguvernamentală, document alocat grupului social-democrat. Uh, cum putem să depășim uh, blocajul datorat votului la unanimitate pregătit de Renew și, în sfârșit, participarea cetățenilor și a societății civile la uh, conferința primii viitorul Europei a fost alocat grupului GUE în cooperare cu Verzi. Trecem la deschiderea primei sesiuni de vot. Primul vot de astăzi este privind amendamentele pentru raportul domnului Durand privind bugetul um, bilanțul alegerilor europene. Au fost prezentate 265 de amendamente. Raportorul a propus 27 de uh, amendamente de compromis care au fost discutate în reuniunile cu raportorii din umbră și în diferite reuniuni tehnice. Le mulțumesc tuturor. Înainte de a deschide votul, dau cuvântul domnului Durand Dacă dorește să facă o declarație, aveți cuvântul pentru două minute. Nu ne collegato, președinte. Nu este conectat, domnul uh, Duran. Mi prendeu il cafelul. Înseamnă că își bea cafeaua. Nu-i nimic. Cât trebuie să amânați cafeaua, domnule Duran? Celălalt vot este pe avizul nostru în ceea ce privește raportul Comisiei de Afaceri Juridice privind controlarea dreptului uh, aplicării legislației Uniunii Europene pe anii 2017, 2018 și 2019. S-au prezentat 43 de amendamente și 8 amendamente de compromis. Mulțumesc domnului Pereira și dau cuvântul dacă dorește timp de două minute. Nu ne colegat. Nici dumnealui nu este conectat. Allora lo fate apposta per non farmi... O faceți intenționat ca să nu pot nici eu să beau cafeaua. Prima de aprilie, la prima sesiune... Înainte de a începe primul uh, a sesiune de vot, vă reamintesc care sunt procedurile. Secretariatul deja v-a trimis instrucțiunile pe e-mail și, în mod normal, ați primit și lista cu amendamentele. Ca să puteți să uh, uh, votați, trebuie să o faceți pe e-mail uh, și să vedeți acolo sunt buletinele de vot electronice. Acestea trebuie folosite pentru toate voturile. După ce v-ați confirmat uh, votul, uh, se creează un document PDF care trebuie să fie printat și care apoi trebuie trimis pe e-mail la adresa afcovot.europarl.europa.eu. În ceea ce privește sistemul clasic, puteți și să uh, fotografiați, să scanați uh, buletinul de vot imprimat pe hârtie, pe care trebuie de asemenea să-l trimiteți pe e-mail la aceeași adresă. Vă rog să notați că doar adresele e-mail care au fost trimise din cuțiuța dumneavoastră oficială a Parlamentului către adresa AFCO, după ce s-a deschis sesiunea de vot și până la orele 10.45 vor fi uh, considerate valide. În momentul în care se deschide votul, veți primi um, confirmarea pe e-mail și rezultatele vor fi comunicate la 16.45. Acum trecem la verificarea cvorumului de această sesiune. Vă rog așadar să cereți să interveniți uh, apăsând pe uh, butonul uh, Raise Your Hand în momentul în care butonul va deveni galben, înseamnă că solicitarea dumneavoastră a fost făcută. Vă rog să uh, vă manifestați. Abbiamo il numero legale? Avem quorum? Da, domnule președinte. Molto bene. Iniziamo. Foarte bine. Începem imediat sesiunea de vot și continuăm cu ordinea de zi a ședinței. Punctul 5 all'ordine Punctul 5 de pe ordinea de zi, dialogul cetățenesc și participarea cetățenilor în procesul decizionar al Uniunii Europene. Cu uh, ocazia precedentei legislaturi, pe 2 aprilie 2019, Comisia AFCO, prezidată de Danuta Hubner, a avut un schimb de vederi cu reprezentanții Consiliului, a Comisiei CSCOR, privind rezultatele și recomandările cu privire la uh, dialogul cu cetățenii și consultările cetățenilor pe viitorul Europei. Așa cum faceți aminte, deja în februarie AFCO a cerut autorizarea pentru a scrie un raport din proprie inițiativă privind inițiativele cetățenești și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE, care a fost autorizat de conferința președinților în septembrie. La acest raport, Comisia PETI este asociată în temeiul regulei 57, acolo unde este vorba despre chestiuni care țin de competența lor exclusivă. Acest raport va fi o oportunitate de a analiza diferite inițiative deja luate și diferite propuneri, să analizăm lecțiile trase uh, din această activitate și să vedem de asemenea cum putem să facem în așa fel încât aceste inițiative să dureze în timp și uh, e clar că este nevoie de un cadru instituțional cuprinzător. Comisia PETI a cerut uh, dreptul de a scrie un raport uh, doar al său pe acest subiect. În calitatea mea de președinte al Comisiei AFCO, le-am cerut lămuriri ca să vedem cum putem să armonizăm cele două rapoarte. Așa cum am spus, AFCO deja hotărât să scrie mai multe documente de lucru care vor fi folosite drept bază de reflexie pentru conferința privind viitorul Europei. Unul din aceste documente de lucru tocmai va aborda tema participării cetățenilor la viitoarea conferință um, despre viitorul Europei și va fi un element indispensabil pentru succesul acestei conferințe. Astăzi avem un prim schimb de vedere pe acest subiect foarte important. Dau imediat cuvântul raportorului și apoi colegilor cu, în conformitate cu lista pe care au trimis-o grupurile politice. Cred că domnul Scholz este raportor, dacă nu mă înșel.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 Good morning. Do you hear me now? Bună dimineața. Mă auziți acum? Da, vă rog. Se recomandase să folosim căștile, dar probabil că au încurcat lucrurile. Vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta un subiect foarte important. E vorba de sporirea participării cetățenilor în luarea deciziilor, ceea ce este cu atât mai important în ziua de astăzi cu această criză COVID-19. Există presiuni în societatea noastră democratică și de aceea este cu atât mai important să ieșim cu bine din această criză. Asta în toate statele membre ale Uniunii. Și se vede că cetățenii și-au păstrat încrederea în deciziile autorităților, ale guvernelor, instituțiilor europene și așa mai departe. De aceea trebuie să vedem cum îi putem însoți și ajuta. Iar uh, implicarea cetățenilor va fi întotdeauna un element esențial în conferința cu privire la viitorul Europei. Așadar, aduce mai multe lucruri importante la oaltă. Instituțiile europene au desfășurat consultări și uh, dialoguri cu cetățenii europeni în diferite etape. Există diferite tipuri de astfel de întâlniri. Iar uh, președintele Comitetului Economic și Social și cel al Comitetului Regiunilor au făcut recomandări astfel încât un astfel de mecanism să apară în ciclul de programare anual. Și aș vrea să propun o idee. Cu acest raport, din proprie inițiativă, comisia noastră ar putea analiza aceste diferite propuneri și să analizeze ce se poate învăța din ele și cum să folosim rezultatul unor astfel de consultări, cum să le facem să dureze și să le includem în cadrul instituțional. Așa cum spunea domnul <coughs> președinte, um, <coughs> ne uităm la documentele de lucru ale conferinței cu privire la viitorul Europei. Vom lucra încă de la început pe acest text și pe documentul 7 împreună cu raportorul și coraportorul pentru a vedea că facem o legătură între dosare, că combinăm eforturile comisiilor noastre. Așa reușim să facem o punte între participare, cetățeni și dialogul uh, instituțional. Propunerea comisiei a fost adoptată în ianuarie, înainte începerii întregii pandemii, și reprezintă o bază bună. În această vară, cele trei instituții s-au pus de acord că dialogul cu cetățenii trebuie intensificat, astfel încât în viitor ei să participe mai bine în luarea deciziilor. Și deci aceasta ar fi una din abordările cheie în uh, propunerea mea de text. În trecut, cetățenii au rămas cu diferite impresii după aceste întâmpl- după aceste dialoguri. Cred că sunteți de acord când spun că este important să dăm cetățenilor posibilitatea de a-și exprima părerea, însă există prea puține ocazii în care ei pot face acest lucru. De aceea eu aș propune ca raportul nostru să se concentreze pe cum ar trebui să arate aceste inițiative cu privire la participarea cetățenilor, astfel încât ele să se bucură de un succes mai mare, ca cetățenii să se simtă luați în serios și părerea lor să se reflecte în luarea deciziilor. Asta atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Uniunii. Vă aduc aminte că am avut un studiu foarte interesant, DPRS, care ne dă de gândit în ceea ce privește acest proces, proces care începe la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, ca să vedem în ce măsură putem îmbunătăți situația. Aș dori să prezint câteva idei. De exemplu, abordarea ar trebui să fie una participativă, iar instrumentele să îmbunătățească conștientizarea, cetățenii să poată să-și aducă ideile, experții să poată contribui și societatea civilă și alți actori implicați. Ideea ar fi să creăm o platformă variată și să continuăm cu aceste aspecte pozitive. De asemenea, ar trebui ca platforma să facă o legătură orizontală între acest tip de incluziune a cetățenilor în proces, astfel încât ei să înțeleagă și ce se discută, astfel încât să-i putem implica în acest sens. Am văzut că Comisia a propus organizarea unor paneluri, dându-le posibilitatea de a discuta contribuțiile celor implicați – Trebuie însă să găsim căi și să mergem mai departe, astfel încât să nu rămână doar o întâlnire cu uh, actorii implicați, ci ei să fie să, întâlne, să vadă propunerile concrete ale Comisiei și ale reprezentanților statelor membre în diferitele ședințele Consiliului astfel încât să fie la curent cu ce se lucrează. Acestea sunt direcțiile în care propun eu să ne concentrăm. Și acum uh, vă stau la dispoziție și ascult cu mare atenție ideile colegilor mei. Vreau să um, strângem aceste idei am propus un anumit calendar deja, vreau să avem o întâlnire a raportorilor din umbră în curând și sper să reflecte discuția noastră și voi încerca să găsim uh, o abordare corespunzătoare astfel încât să facem o propunere o abordare corespunzătoare și în plenară. Acestea ar fi observațiile mele preliminare, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a le prezenta aici. Dankeschön. Ora passiamo ai relatori. Acum trecem la raportorii din umbră. Domnul Trocșani, în numele grupului PP, 3 minute. Merci, monsieur le président. Euh, le sujet Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul uh, discuției noastre, clar, este unul complex și dificil. Democrația uh, directă sau indirectă reprezintă un subiect actual la nivel național, cât și la nivel uh, european. Bineînțeles că poate discuția la nivel european este mai dificilă decât cea la nivel național, însă în ultimii ani, în ultimii 50 eh, de ani, <laughs> practic, eh, am ajuns să ne gândim la eh, Uniunea Europeană ca la un obiect politic format și condus de statele membre, iar guvernele au jucat un rol primordial în construcția europeană. Astăzi situația se, se schimbă, cu siguranță. Astăzi, cetățenii sunt mai interesați de viața publică la nivel național, sau la nivel uh, european. Însă haideți să vedem ce zice tratatul. Cred că întotdeauna trebuie să începem astfel de discuție uh, având un temei juridic. Este foarte interesant că în tratat se menționează termenul de cetățean de 68 de ori. În tratatul asupra Uniunii Europene acest uh, termen apare în dispoziții, în uh, funcțiile uh, Unii Europene de 34 de ori și așa mai departe. Mi se pare așadar că tratatul, carta, consacră acest termen de cetățean. E adevărat, apar și popoarele pe lângă cetățeni. În aceste dispoziții se vorbește și despre drepturile cetățenești, de exemplu libertatea de circulație uh, a cetățenilor sau dreptul de a participa la alegerile uh, europene. Există însă și uh, prevederi care spun că Uniunea Europeană ar trebui să garanteze libertatea și securitatea cetățenilor. Aceasta ar fi dezbaterea juridică, însă, până la urmă, ar trebui să ne limităm în abordarea subiectului și să vedem unde ar putea juca uh, cetățenii un, uh, un rol. Cetățenii clar joacă un rol în alegerea Parlamentului European. Trebuie să vedem cât de interesați sunt uh, cetățenii în alegerile europarlamentare, Apoi uh, trebuie să vedem cum am putea să motivăm cetățenii să participe la aceste alegeri și așa mai departe. Inițiativa cetățenească exist, există deja, este o inițiativă care implică cetățenii, însă oare folosim suficient această inițiativă? Trebuie să vedem cum am putea să încurajăm pe cetățenii din diverse uh, state să uh, se alăture acestor inițiative uh, cetățenești. Ne trebuie așadar o analiză a acestui sistem să vedem dacă funcționează lucrurile uh, sau nu. Însă, pe de altă parte, trebuie să fim realiști și acesta este motivul pentru care aș vrea să amintesc și că realismul este o temă importantă. Cetățenii alerg deputații naționali cât și eurodeputații. Clar au de uh, jucat un rol aici. Însă cum putem să mobilizăm cetățenii uh, europeni în ceea ce privește temele europene? Trebuie să înțelegem dacă putem să implicăm cetățenii în spațiul politic uh, european sau nu. Spațiul politic european este o discuție care vizează modul în care uh, uh, putem să grupăm Um, discuții similare de la nivel național. Aș vrea să conchid, pentru că nu vreau să mă întind prea mult, spunând însă că eu sunt responsabil pentru Europe Direct, uh, o temă abordată în universități deja de foarte mulți ani. Ideea este să mobilizăm cetățenii, tinerii, uh, studenții, până la urmă chiar și cetățenii uh, europeni uh, pentru a se implica în uh, politica europeană. Știu că subiectul este în discuție, dar trebuie încadrat foarte bine, trebuie să fim uh, realiști în ceea ce privește modul în care tratăm acest uh, subiect. Voiam uh, doar uh, ca de la bun început să menționăm aceste aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Negrescu. Domnul Negrescu, trei minute. floor. I would like to thank the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru prezentare. E un uh, dosar important. <clears throat> Ceea ce privește acest, uh, acest dosar este unul cheie. Dezbaterea sperăm că va avea loc cu privire la viitorul Europei și în același timp este important să definim ce așteptări avem de la un astfel de dialog și de la participarea cetățenilor și cum putem îmbunătăți mecanismele existente, cum putem inova astfel încât să ne asigurăm că vocea cetățenilor este auzită de instituțiile europene și că pot avea un impact real asupra procesului decizional. Să ne amintim că au avut loc consultări deja diferite încă din 2018 au existat dezbateri cu privire la viitorul Europei și asta în întreaga Europa, un proces lansat de statele membre. Știm că a fost uh, mult entuziasm acolo, dar și un impact limitat. S-a generat doar o frază în concluziile Consiliului, ceea ce nu e suficient. Nu au prea existat dezbateri cu privire la ce au spus cetățenii, discuții nu au avut loc în Consiliu. Consultările reprezintă un element cheie, subiectul uh, revine în discuție în uh, alegeri. <clears throat> Am văzut că la ultimele uh, alegeri Cetățenii s-au implicat mai mult pentru că ei vor să fie parte a Europei, vor să se implice, să aibă o voce, un cuvânt de spus și UE n-ar trebui să fie ceva abstract, diferit de ceea ce își doresc ei sau ce așteptări au. Asta pe elemente cheie, pe sănătate, pe multe lucruri. Ei vor să lucrăm mai strâns împreună. Dar nu putem face mai multe dacă doar reacționăm. De aceea trebuie să definim clar rezultatele oricărei dezbateri, să nu avem un dialog predefinit. trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri rămân transparente și sunt publice și deschise tuturor celor care doresc să participe. Trebuie să ne asigurăm că dezvoltăm metodologii noi în acele consultări, astfel încât să avem un dialog constructiv dar care totodată are un impact, impact pe care trebuie să-l definim clar și să-l particip, uh, prezentăm participanților. Trebuie să îi aducem aproape de noi, să le <clears throat> dăm posibilitatea să se implice, să inovăm uh, modul în care se pot implica, chiar prin mijloace digitale. Iar factorii decizionali trebuie să poată fi trași la răspundere. Trebuie să implicăm uh, experți să avem uh, garanția că aceste paneluri sunt eficiente și să găsim un rol al Parlamentului. Parlamentul European trebuie să facă parte din dialogul cetățenilor și să uh, ajutăm să se implice. Vreau să ne gândim în perspectivă și să redefinim modul în care ei pot participa în acest proces, dându-le cuvântul, dându-le suficient loc astfel încât ei să fie parte a Uniunii Europene. Aceasta este calea de urmat. Acesta este un punct, un interes comun al nostru al tuturor. Voi propune câteva amendamente Sper că vom avea un dialog constructiv. Mulțumesc, o zi bună! Grazie, Victor. Ora... Mulțumesc, Victor. Dăm acum cuvântul domnului Duran pentru șase minute. Domnule președinte, nu există conexiune. Atunci? Doamna Ninas, pentru șase minute. Domnul Ninas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuția uh, voastră. Cred că dezbaterea este foarte importantă și eu aș vrea să subliniez uh, temeiul discuției noastre. Dacă discutăm viitorul Europei, care ar putea fi până la urmă o discuție legată de o viitoare Constituție a Europei, atunci uh, clar ne aflăm la baza societății. Până la urmă discutăm despre cum noi, ca societate, am dorit să trăim la un loc. De aceea este foarte important ca mai întâi cei care uh, vor trăi cei mai mult în această societate uh, să fie reprezentați într-o manieră specială. Mă refer practic la generația tânără. Trebuie să facem ca vocile lor să se audă și să ne asigurăm că ei sunt incluși în această discuție, pentru că ei sunt cei care vor trăi în Europa uh, pentru cea mai lungă perioadă de timp. Ei sunt cei care, până la urmă, vor pune umărul la uh, construcția acestei Europe pe care o avem, uh, la construcția viitorului pe care ne-l dorim. Atunci când vorbim despre implicare publică, despre participare publică, eh, eu nu am o temere mereu. Pentru că nu-mi doresc să văd ceva făcut doar de paradă n-ar trebui să avem uh, un spectacol al democrației prin care solicităm oamenilor să contribuie, uh, să aducă idei, să fie creativi, să se implice, după care la sfârșit să luăm uh, la un loc uh, toate uh, ideile, să le punem într-un sertar și să nu le mai discutăm. Prin urmare, orice discuție pe care o purtăm uh, cu oamenii n-ar trebui începută dacă uh, aceasta este intenția noastră, pentru că nimic nu este mai frustrant pentru procesul democratic decât să nu fi luat în serios. Dacă pur și simplu ignorăm uh, idei sau soluții, uh, procedăm într-o manieră distructivă pentru uh, democrațiile noastre. Deci trebuie să ne asigurăm că oricare ar fi rezultatele acestui dialog cu cetățenii, e respectat de către celelalte instituții. În mod firesc nu putem să luăm în calcul fiecare cuvânt rostit, însă Uh, trebuie să înțelegem că rezultatele acestei discuții trebuie luate în calcul la nivelul uh, instituțiilor uh, europene. Dacă vorbim de conceptul mai vast al conferinței asupra viitorului Europei și a participării cetățenilor, clar există această propunere a a ideii de uh, agoră în care uh, participanții sunt cetățenii de peste tot din Europa, însă până la urmă uh, agorele nu pot include mai mult de 1200-1500 de uh, cetățeni. Dacă ne gândim puțin că Uniunea Europeană are 450 de milioane de uh, cetățeni, uh, înțelegem uh, uh, ce se întâmplă cu acest proces. Trebuie să ne asigurăm așadar că toată lumea poate fi parte a discuției, că toată lumea uh, vorbește despre acest uh, subiect. Firește, nu toată lumea poate să aibă un cuvânt final de spus în legătură cu ceea ce se va regăsi în cadrul rezultatelor, însă discuția trebuie purtată acolo unde trăim, la nivelul orașelor și regiunilor unde trăiesc uh, uh, cetățenii noștri. Discuția trebuie uh, purtată în instanțe, în piețe și oriunde altundeva trăiesc și se regăsesc oamenii clar uh, uh, toate partidele trebuie să poarte uh, aceste discuții. Prin urmare, mi-aș dori ca ă, toată societatea civilă să se implice în acest demers. Odată ce vom înțelege care va fi metoda ă, aleasă pentru participare, vom putea avea o cale suplimentare prin care să ă, informăm parlamentele naționale sau alte foruri de participare, mini agurile sau oricum le-am spune, că pot să aducă oamenii la un loc și că pot lansa o discuție. Trebuie să ne asigurăm, uh, de asemenea, că uh, Parlamentul se adresează societății civile, uh, sindicatelor, grupurilor de actori interesați și așa mai departe. Trebuie să facem asta prin intermediul partidelor noastre de la nivelul statelor membre. Cu toții trebuie să lansăm această discuție în țările noastre. Însă și mass media trebuie implicată, oamenii trebuie să vorbească despre acest subiect mass media la fel, pentru ca oamenii să înțeleagă că se poartă o discuție. Aceste elemente mi se par mie foarte importante, pentru că în acest moment uh, oamenii nici măcar nu știu că va avea loc o discuție despre viitorul Europei. Deci uh, sunt subiecte care trebuie abordate, sunt foarte importante. Apoi, dacă dorim să facem ceva ca lumea, trebuie să venim cu niște resurse, iar resurse în acest caz înseamnă să alocăm niște fonduri uh, pentru a face cunoscută această uh, temă, pentru uh, a face o campanie de PR, pentru că oamenii trebuie să afle de uh, această dezbatere și pentru asta trebuie să știm că există niște bani. Deja am uh, discutat uh, cu consiliile cetățenești, uh, cu regiunile. Domnul Scholz a vorbit deja despre Comitetul Regiunilor. Aceste instanțe sunt gata să ni se alăture, sunt gata să ducă discuția și la nivelul lor. Vor să organizeze evenimente în orașe sau în localitățile unde au sedii. Însă ne-au transmis de asemenea că trebuie ca aceste inițiative să fie finanțate. Uh, nu vorbim despre miliarde de euro aici, așa cum facem când vorbim despre cadrul financiar multianual, însă vorbim despre niște fonduri pentru fiecare oraș care um, astfel ar face pe cei de la nivel local să înțeleagă că pot primi sprijin atunci când vor să organizeze astfel de uh, evenimente. Discuțiile se poartă acolo unde sunt oamenii. Trebuie să informăm despre ceea ce facem și uh, așadar vă rog pe toți să reflectăm în acest raport ideea de a lua oamenii în serios, uh, lua oamenii în serios de a implica tânăra generație și de eh, a implica toate state, bineînțeles și Germania, în tot acest eh, demers. Să ne mm, asigurăm că absolut toată lumea este implicată în această discuție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Vințe acum pentru 3 minute. Există o conexiune cu domnul Vințe? Apăsați, vă rugăm, uh, butonul, microfonul pentru a putea vorbi. Există o conexiune, însă, din păcate, nu putem să discutăm cu dânsul. Și îi zdevezi atunci pentru 3 minute. Domnule Deveza, apăsați pe microfon, vă rugăm. Mulțumim. Se non c'è eh, Ruiz de Eh... Dacă nu putem avea o conexiune, haideți să încercăm să mai revenim la dâns și mai târziu. Acum, pentru șapte minute, următorul vorbitor. Mr. Toxani, can you push the speak button? Domnule Toxani, puteți să apăsați butonul? Európai polgárok részvétele az európai în ceea ce privește implicarea cetățenilor europeni în luarea decizională, mi se pare un subiect foarte important. Trebuie să evităm următorul lucru. Cetățenii europeni nu trebuie să capete senzația că numai puțini oameni se pot implica, o elită, ca să spunem așa. Sunt de acord cu colegii care au subliniat cât este de important să vorbim cu cetățenii europeni. Cum facem acest lucru este foarte important. Cred că există subiecte care îi uh, interesează pe toți cetățenii lupta împotriva terorismului, imigrația, pandemia, schimbări demografice, familia și așa mai departe. Aceste subiecte interesează pe toți cetățenii Europei și trebuie să ne fie clar cu ce subiect dorim să ne adresăm lor. Dacă dorim să purtăm dezbateri inutile, ideologice, suntem pierduți, pentru că cetățenii nu sunt interesați de asta. Cetățenii se interesează de viața de zi cu zi. De aceea este important ca în centrul dezbaterilor noastre să stea viața obișnuită a cetățeanului. Este important să conștientizăm care sunt subiectele interesante pentru ei. Anumite subiecte afectează doar anumite țări. Pescuitul, de exemplu. Pescuitul e important în Franța sau în țările de jos. În Ungaria, însă, fără acces la mare, avem doar un, un mare lac, Balaton, nu putem considera pescuitul un subiect eh, important. Unele subiecte sunt importante la nivelul întregii Uniuni și altele interesează doar anumite state membre sau anumite grupuri de cetățeni. Listele transnaționale reprezintă un subiect pe care cetățenii nu sunt interesați de acest lucru. Cum trebuie așadar să ne adresăm cetățenilor? Eu cred că uh, consultările, atât cele naționale cât și la nivel european, sunt foarte importante. Ele trebuie organizate atât la nivel național, în chestionare să existe un răspuns la întrebări naționale sau care interesează un stat membru, atunci însă trebuie să știm ce mijloace folosim. Obiectivul meu este să creăm un spațiu politic european. Un spațiu unde în uh, societatea civilă apar în discuții diferite subiecte pe care le putem discuta împreună. Un referendum la nivel național nu există. Există alegeri europene, alegeri parlamentare. Eurodeputații trăiesc o parte a timpului la Bruxelles și astfel nu sunt mereu în legătură cu uh, cetățenii. Însă deputații de la nivel național sunt mult mai aproape de cetățenilor. Eu cred că elementele naționale ar trebui să fie integrate mult mai bine în contextul european. Când acești deputați nu sunt implicați în probleme europene, asta nu va avea, um, nu va putea ajuta pe cetățenii noștri. Trebuie să vedem dacă metodele noastre rămân în continuare cele potrivite. Mi se pare esențial ce face Comitetul Regiunilor, pentru că foarte multă lume nici nu știe cu ce se ocupă ei. Nu știu că ei reprezintă orașele și regiunile europene, iar sarcina lor este foarte importantă. Să nu uităm că Amato, Duan și alții, atunci când în 2001 au inițiat această mișcare, s-au ocupat deja de acest subiect. Eu cred că acest subiect trebuie tratat și din perspectiva digitală. Trebuie să ne uităm exact cum putem uh, reprezenta mai bine cetățenii europeni ca să nu devină eurosceptici. Activitatea trebuie desfășurată atât la nivel uh, național, să implicăm parlamentele naționale, Iar în următorii ani trebuie să tratăm acest subiect în mod realist. Celelalte aspecte nu respectă nevoile pe care le avem. Mulțumesc. Dovrebbe essere raggiungibile. Putem să îi dăm cuvântul domnului Deveza, dacă este conectat. Mulțumesc, domnule președinte. I want to thank first of all um, the rapporteur, Mr. Helmut Scholz. I... Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului, domnul Scholz. A făcut o prezentare foarte bună. Uh... Cred că a înaintat niște propuneri foarte bune și cred că putem cu toții să le susținem. Dânsul a făcut trimitere la o propunere importantă uh, și anume crearea unui sistem uh, permanent de uh, consultare înaintat de uh, CS și CEURE. Cred că noi, ca Parlament, ar trebui să analizăm această inițiativă, să o menționăm în raportul nostru și, până la urmă, să o susținem și să o îmbunătățim. E adevărat uh, că în democrația noastră europeană deja avem uh, instrumente diferite, precum uh, dialogul structurat cu tinerii, consultările publice pe care Comisia Europeană le organizează din când în când, dreptul la a înainta o petiție, inițiativa cetățenească europeană, însă putem face mai mult, mai ales pentru că noi, în Europa, suntem uh, la nivelul uh, democratic cel mai îndepărtat de cetățeni. De aceea trebuie să facem un efort suplimentar pentru a uh, constitui acest sistem permanent de consultări. Un astfel de sistem ar trebui să includă entitățile locale pentru a putea activa aceste consultări, uh, trebuie implicate regiunile, pentru că acesta este nivelul cel mai apropiat de cetățeni. Uh, de aceea există un proiect pilot Uh, numit uh, Construcția Europeană la nivelul entităților uh, locale, un proiect pilot la care se referi și domnul președinte. Firește, mai există și conferința asupra viitorului Europei. Este vorba despre un exemplu de um, consultare structurată cu cetățenii. Însă noi ar trebui, practic, să vizăm Uh, o conferință exemplară, însă care să nu fie un eveniment uh, unic. Trebuie să existe deci un sistem permanent, așa cum a menționat și domnul raportor. Mai mult de atât, dacă ne dorim ca acest exercițiu al consultărilor permanente cu cetățenii să fie uh, eficient, trebuie să ne asigurăm și că un astfel de sistem include și o componentă de instruire. Firește aici nu susțin că fiecare cetățean european ar trebui să aibă un masterat în studii europene, însă dacă ne dorim ca acest exercițiu, inclusiv cel al conferinței, să fie un exercițiu permanent și plin de sens, trebuie să oferim instrumentele necesare uh, niște stimulente pentru ca participanții uh, să profite cu adevărat de această oportunitate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am venit în uh, sală, însă sistemul nu uh, funcționa de la mine din birou. Acum plec înapoi la mine în birou. Mulțumesc. Foarte bine, mulțumim. Iar acum domnul Vințe pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru problemele tehnice. Nu este ușor să ai două întâlniri ale comisiei, a comisiilor în paralel cu niște voturi. Cred că deja am ascultat niște gânduri importante din partea uh, vorbitorilor. Îi mulțumesc domnului Scholz uh, pentru uh, ideile promovate. Cred că atunci când se vor regăsi pe hârtie, discuțiile cu raportorii din umbră vor deveni un document interesant. Eu urmăresc acest uh, subiect uh, și din perspectiva Comisiei Libe, pentru că sunt raportor uh, acolo. Cred că există o relație proporțională între nivelul acțiunii uh, europene și nivelul uh, democrației participative. Tot mai mulți uh, europeni devin uh, conștienți de cum este afectată uh,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 Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bishop, Trei minute este următorul nostru vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare. Cum au spus și colegii, cred că exact acesta este momentul potrivit să ne gândim la aceste uh, lucruri, la procesele Uh, suplimentare care pot implica mai mult cetățenii europeni în politica europeană, procese care putea fi adoptate acum. Există două instituții consultative, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. Iar dacă ne dorim să uh, dezvoltăm și alte consultări, trebuie să o facem uh, în coordonare cu aceste două organisme. Este una dintre lecțiile pe care le-am uh, învățat de pe urma um, ultimelor alegeri uh, europene. Atunci, printr-o mobilizare puternică, participarea la vot a sporit și am reușit uh, să construim o punte mai solidă cu cetățenii și cu nivelul european de uh, decizie politică. A fost un succes, însă trebuie să ne asigurăm că totul uh, continuă printr-un proces inclusiv, astfel încât să nu excludem în mod automat uh, cetățenii europeni să nu excludem pe aceia care ar putea avea reticențe în a participa la alegeri. Chiar uh, trebuie să ajungem la aceste părți ale populației la care n-am ajuns până acum. Și cred că acesta ar fi uh, cel mai greu lucru de făcut, pentru că nu putem avea un sistem uh, în care lucrurile să funcționeze doar pentru uh, cei care uh, sunt foarte abili în mediul uh, digital. Întrebarea cheie însă este ce facem cu rezultatele. Trebuie să fim așadar atenți aici, să nu cădem în uh, capcana trecutului, în care uh, consultările au devenit un fel de stradă cu sens uh, unic, toate informațiile au ajuns doar dintr-o parte în cealaltă și nimeni nu știe ce s-a întâmplat apoi cu ele. Chiar trebuie să reflectăm puțin la modul în care am putea consolida democrația prin conferința asupra viitorului Europei. Acesta este un element uh, cheie și e clar că suntem gata să discutăm mai îndeaproape toate aceste chestiuni, raportul și încă o dată mulțumesc foarte mult uh, domnului Scholz, raportorului. Acum, uh, domnul Nenas, două, două minute. Hello? Sorry. Um, yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Discuția a fost una foarte interesantă, într-adevăr. Cred că putem să fim cu toții de acord că discuția legată de oameni e foarte importantă aici. Întrebarea e încotro ne îndreptăm de aici și cum punem lucrurile în practică, pentru că putem vedea și în ceea ce privește metodele de participare, precum inițiativa cetățenească europeană că pragul este destul de ridicat, un milion de oameni care să semneze un document. Uh, Câtă vreme rezultatul este unul limitat, adică transmitem această inițiativă Comisiei PETI, care nu mai discută despre acest lucru niciodată. Eu cred că aici e o problemă pe care o avem și cu Comitetul uh, Regiunilor, nu neapărat și cu Comitetul Economic și Social. Adică uh, toate aceste comitete sunt incluse în uh, dezbaterea Parlamentului și Consiliului pentru a oferi societății în ansamblul său o voce, pentru a oferi o voce regiunilor, iar apoi de fiecare dată când acest comitet uh, vine cu un aviz, comisia uh, uh, responsabilă pe fond tratează acest document ca și cum ar fi unul inutil. Asta este realitatea, sunt sincer. Uh, pur și simplu sunt uh, convins că uh, Consiliul chiar nu dă doi bani pe avizul acestor comitete. Până la urmă, vocea cetățenilor nu ar trebui să fie ceva doar de paradă. Trebuie să ne asigurăm că vocea, este, vocea lor este susținută de instituții. Dacă nu, niciodată nu se iasă nimic de aici. Trebuie să revenim la ideea de democrație directă, deci de a include cu adevărat opiniile uh, Uh, uh, cetățenilor sau voturile pe care ei le-au exprimat uh, la alegeri. N-a trebuit să facem un referend, referendum tot a doua zi ca în Elveția, însă dacă măcar o dată la 5 ani organizăm unul, atunci poate cetățenii ar înțelege că vocea lor contează și că nu este un element folosit doar așa în, în van. Mulțumesc! În regulă. Iar ultimul vorbitor, până la urmă, este domnul raportor, domnul Scholz, pentru a trage concluziile. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au luat cuvântul. Cred că este un aspect deosebit de important și o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Trebuie să punem accentul pe procesul decizional. Am ascultat cu multă atenție intervențiile colegilor. Firește că trebuie să ținem cont de um, caracterul mai degrabă hibrid al uh, acestui format. Cetățenii nu știu întotdeauna cum se desfășoară procesul decizional uh, la nivel european. Când discutăm despre folosirea platformelor, trebuie să ne gândim cum putem să ținem cont de uh, părerile cetățenilor și mai ales de ce au de spus tinerii, pentru ca ei să aibă încredere că deciziile care au fost luate uh, țin cont de uh, realități. Mi-aduc aminte ce spunea Spinelli, și anume că nu putem să avem uh, o atmosferă prielnică la nivel european dacă nu rămânem în permanență cu ochii deschiși pentru a fi conștienți de uh, realitățile din jurul nostru. Democrația reprezentativă, democrația directă, democrația participativă sunt concepte care în niciun caz nu aduc atingere puterilor și competențelor deputaților. Din potrivă, vedem în situația prezentă când uh, trebuie să înceapă și conferința privind viitorul Europei, cât de important este să ne conectăm cu cetățenii și să le ascultăm pozițiile. Avem uh, nenumărate competențe care ne permit acum să mărim nivelul de participare al cetățenilor în următorii ani. Deci trebuie neapărat să ne gândim cum putem să ținem uh, cont într-o mai mare măsură de uh, cetățeni în procesul decizional. Vă mulțumesc tuturor pentru idei, pentru intervenții. Dragi colegi, dați-mi voie să mai adaug câteva gânduri. Trebuie să ne gândim și de, uh, la, la procedurile pe care ar trebui să le respecte Consiliul. Cum anume se vor transforma uh, procedurile de la Consiliu pentru ca și acolo luarea deciziilor să fie mai uh, transparentă. Cum putem face Uh, iarăși pentru ca parlamentele naționale să poată să um, aibă mai mult acces la procesul decizional de la Consiliu. Și trebuie să demonstrăm în fiecare dintre instituțiile europene că atitudinea, uh, gândurile cetățenilor sunt uh, luate în considerare și în plus să nu fie cazul doar pentru uh, un procent mic dintre cetățeni, uh, elitele, cei, mai, cei cu studii superioare, cei care uh, sunt obișnuiți să folosească uh, tehnologiile digitale. Nu! Trebuie să găsim niște formate în care să ne întâlnim cu cetățenii care nu sunt neapărat uh, tot timpul la curent cu ce se întâmplă și de fiecare dată când cetățenii cu adevărat vizați de un anumit proiect legislativ uh, trebuie consultați, să uh, avem în vedere această etapă. Um, rămân atât de multe domenii, protejarea biodiversității, lupta împotriva schimbărilor climatice uh, și um, aspecte istorice, culturale, Știm foarte bine cât de mare este diversitatea uh, părerilor în Europa. De asemenea, evident că nu vom avea aceleași răspunsuri din partea persoanelor care trăiesc în zona rurală față de celor care trăiesc în zona urbană. De fiecare dată să ne întrebăm dacă nu putem să facem mai mult pentru a implica pe cetățeni. Și sper că vom reuși să instaurăm un astfel de mecanism înainte de conferință astfel încât uh, contribuțiile uh, cetățenilor înaintea conferinței să fie uh, cunoscute. Să facem în așa fel încât un dialog Uh, fructos să se uh, uh, instaureze între instituții și cetățeni, cum spuneam, în cadrul unui mecanism care să ofere mai multe posibilități de implicare cetățenilor. Viitorul Uniunii Europene trebuie să se concentreze pe democrație. Mulțumesc! Bene, foarte bine, mulțumesc domnule Scholz. Această dezbatere a fost foarte interesantă și încheiem astfel prima parte a lucrărilor de astăzi. Ședința se suspendă și uh, reîncepe la orele 16.45. Vă mulțumesc tuturor!